partid politic, despre ce partid politic vorbim. Vă rog să țineți minte că miza este o asociere cât mai mare între UE și Ucraina. Mulțumim. Urmează un minut domnul Campbell Beneman. Mulțumesc, domnule președinte.